Thank you, colleagues. Stimați colegi, îmi cer scuze că începem cu oarecare întârziere, însă încercam să rezolv detaliile vizitei în Creta, o delegație uriașă în acest an. Aș dori să continui cu o serie de anunțuri ale președintelui. Mai întâi în ceea ce privește întâlnirea coordonatorilor, în ceea ce privește nominalizarea raportorilor, era o propunere de modificare a regulamentului privind controlul porturilor. Coordonatorul a decis ca președintele să se ocupe de acest raport. Pe avize există o propunere pentru o directivă a Parlamentului și Consiliului privind răspunderea statelor în ceea ce privește punerea în aplicare a directivei 13 pe 2009 a Consiliului, un acord între armatori și Federația Transportatorilor Europeni. PPE-ul va avea acest raport în conformitate cu practica rotației, ceea ce privește propunerea de regulament referitor la reciclarea navelor. S-a decis să, uh, să nu se ia nicio acțiune, să nu se întreprindă nicio acțiune. La fel și în ceea ce privește semnarea Convenției de la Hong Kong privind reciclarea navelor, nicio acțiune. La propunerea Consiliului și a Parlamentului pentru transferul vehiculelor înregistrate într-un stat membru, în cadrul unei singure piețe, PPE-ul va avea acest raport. documentul de lucru al Comisiei, raport de progres nu se nicio întreprinde nicio acțiune, comunicare Comitetul Economic și Social și comitetul Comitetului Regiunilor referitor la zona Baltica, nicio acțiune și nicio acțiune pentru decizia de constituirea unei propuneri comune privind comunitatea energetică. La comitologie, Coordonatorii au luat notă de acordul conferinței președintelor de comisii referitor la noul termen limită pentru finanțarea EASA. Decizia privind programul de lucru al Comisiei pe 2013 a fost ca spațiul aerian unificat să fie prioritatea și celelalte să fie piața căilor ferate, condiții de muncă, pia, uh, eliberarea de bilete electronice, căile maritime și fluviale și mobilitatea angajaților. La diverse, coordonatorii au decis să facă o mini-audiere privind drepturile pasagerilor. Asta în pregătirea raportului domnului Bach și votul în comisie va avea loc atunci după pauza, după vacanța de vară, ca să putem să avem timp să programăm și această mini-audiere. În ceea ce privește sistemele computerizare și dialogul transatlantic, coordonatorii au decis să pună aceste puncte pe ordinea de zi a următoarei întâlniri. Asta în ceea ce privește întâlnirea coordonatorilor, da, comentarii, întrebări, dacă nu acceptați acest raport, vă mulțumesc. Următorul punct de pe ordinea de zi este votarea. Are toată lumea cartela de vot? Facem un test. Pentru că totdeauna PP-ul au câte unul, doi în plus. Toată lumea are cartele de vot. Haideți să facem un test. Votul e deschis. A votat toată lumea. Închidem votul. Și se pare că de data aceasta PPE-ul are numărul bun de membri în sală, așa că putem trece la vot. Mai întâi votăm raportul domnului Zile. Propunerea de directivă a Parlamentului și Consiliului privind embarcațiunile de agrement și personale. Începem cu amendamentul 16. 15 a fost retras, 16 deci. Ca adăugire, cine este pentru? Împotriva? abțineri, verificăm electronic, cred că se adoptă, dar verificăm oricum, vot de deschis la amendamentul 16. A votat toată lumea, închidem votul, se adoptă. Amendamentul 4 al raportorului, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17, adăugire la articolul 5. Cine e pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Mandamentul 5 e compatibil cu 17. Cine e pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 18. Pentru, împotriva, abțineri respins. 19 Adăugire pentru, împotrivă, abțineri, respins. 20. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 6. Al raportorului, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și o pauză să-mi pun uh, pliculețul în cana cu ceai, spune președintele 21 doamne Țicău, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 22 pentru, împotriva, abțineri respins. 23, amendament lingvistic oral, watercraft shall be designed, puncte, puncte, până la reboarding în textul englez. Mulțumit uh, toată lumea de propunere, atunci să votăm 23, amendament oral, pentru împotriva abțineri se adoptă. 7. Încă o dată, un amendament oral în engleză, ventilation shall be provided to prevent the accumulation of explosive gases. Are cineva de obiectat ceva? Nu. Îl votăm la punctul 7, amendament 7 pentru împotrivă abțineri se adoptă și acesta. Președintele cere apă și lapte pentru ceai. Mi-am adus propriul pliculeț, dar am trecut pe lângă mine cu apa, nu mi-au dat nimic, spune președintele. E o adăugire. 24. Da. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 25 eliminare, 25 do- eh, pentru împotrivă, abțineri respins, 26 pentru împotrivă, abțineri Respins. 26. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 28. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 8. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 1. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 9 al domnului Marcinkevici cu un amendament oral. Obiecții la amendamentul oral, dacă nu, îl votăm cu amendamentul oral pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic, vă rog, 9 cu amendament oral, votul e deschis. A votat toată lumea. Închidem votul. Respins. Amendamentul 10, încă o dată cu amendamente orale și vot pe părți. Obiecții la amendamentele orale? Nu. Haideți să facem atunci pe părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, Împotriva, abțineri, respins. Și în sfârșit mi-am primit laptele, spune președintele. Considerentul 15 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 12 pentru împotrivă, abțineri respins. 2 al raportorului pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, respir. Avem o mare problemă cu livrările de lapte în dimineața asta, spune președintele. Amendamentul 3 al raportorului cu un amendament oral. Obiectează cineva la amendamentul oral? Nu? Atunci îl votăm cu amendament oral. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și acesta. Vot final. Votul este deschis. A votat toată lumea. Închidem votul. 35 pentru, o abținere, nimeni împotrivă, se adoptă. Felicităm pe raportor domnul Zile. Ok. În regulă. Avem uh, puțin timp suplimentar. Știu că unii membri sunt confuzați când uh, în loc să întârziem, uh, ne rămâne mai mult timp de discuție. Cred că reușim asta pentru că în această comisie este mult mai eficienți decât alții care întotdeauna au reușit să întârzie. Așadar, vom continua, dacă domnul Fleckenstein este gata, vom continua cu rezultatul negocierilor privind regulamentul EMSA. Așadar, domnule Fleckenstein, aveți cuvântul. Domnule președinte, dragi colegi, negocierile cu Consiliul în ce privește regulamentul EMSA nu au fost uh, simple, nimeni nu se aștepta să fie. Principalele state membre au uh, considerat că e dificil să fie de acord cu compromisurile. Însă, președinția daneză a făcut un mare efort astfel încât, în final, la finalul uh, unor negocieri destul de dificile, am obținut un uh, rezultat și aș vrea să vă recomand să votați pentru. Câteva chestiuni foarte scurte. Mai întâi, În viitor, EMSA va fi mai responsabilă de accidentele de pe platformele de extragere a gazului. Vorbesc de zona de prevenire. Am căzut de acord că în acest moment nu există temei juridic, însă am uh, spus comisiei că le cerem să se asigure că în viitor ei vor uh, produce uh, un fel de documentație pentru responsabilitatea EMSA în acest domeniu, evident atunci când va exista temei juridic pentru asta. Apoi, mai este vorba de implicarea puternică a EMSA în combaterea pirateriei și susținere tehnică în ce privește oferirea de nave, de vase. Și N-a fost ușor, să știți, a fost uimitor că în timpul negocierilor stabilirea detaliată a metodologiei pentru niște chestiuni <laughs> care existau deja. Această stabilire a fost așadar o problemă. EMSA ar trebui să poată să-și folosească capacitățile tehnice în schimbul de informații. Un alt punct important pentru noi este acela că EMSA va fi mai implicată în reducerea birocrației în activitatea de shipping din Europa și va face acest lucru oferind mijloacele tehnice disponibile, pe care le are disponibile, ca să evoluăm către o piață uh, internă maritimă. Următorul punct, uh, creșterea gradului de pregătire a uh, marinarilor europeni. Uh, EMSA are multă experiență în acest domeniu și în viitor poate juca un rol mai important de coordonare și poate identifica mai bine posibilitățile comune de îmbunătățire a pregătirii personalului. Statele membre au fost de acord că doar unele state membre vor face acest efort uh, pe o bază voluntară. Uh, ajutorul pentru țări terțe din vecinătatea Uniunii Europene, un alt subiect care s-a discutat, cred că am obținut un lucru evident și anume că EMSA are nevoie de o strategie multianuală care trebuie discutată aici înainte să fie examinată de Consiliul de Administrație. Una peste alta, cred că am obținut un compromis rezonabil și aș vrea să mulțumesc omologilor mei din președinția daneză pentru acest rezultat. De asemenea, uh, pentru, vreau să mulțumesc pentru ajutorul constructiv al uh, Comisiei și pentru colegii raportori. Președintele, mulțumesc, domnul de Grandes, PP. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să încep prin a felicita raportorul pentru activitatea sa. Este un raport solid, un raport uh, echilibrat. Sigur, pe o chestiune complicată, știm cu toții asta și știm că este important să fim flexibili, dar cred că am obținut o soluție foarte bună pentru ambele părți și cred că este important să recunoaștem că și Comisia și toți ceilalți implicați au fost flexibili. Și, de asemenea, cred că trebuie să mulțumim președinției daneze. Aș vrea să mă concentrez pe câteva aspecte ale rezultatului acestor negocieri care mi se par importante. Ce trebuie să subliniem aici este mm, activitatea EMSA de combatere a pirateriei. Am avut deja unele succese și cred că trebuie să continuăm să întărim aceste succese și să le consolidăm. De asemenea, este important să continuăm activitățile de training pentru marinari, ca aceștia să evite accidentele și incidentele de asemenea. Pe de altă parte, am uh, evoluat în direcția unei Europe maritime fără frontiere. Acesta este un concept care trebuie întărit și cred că aici EMSA ar putea fi foarte utilă și de asemenea se poate ocupa de această problemă a prevenirii accidentelor pe platformele offshore. Trebuie să arătăm că recunoaștem noi competențe europene în domeniul platformelor de extracție de gaz și de petrol. Și cred că aici vom face progrese. Raportorul a jucat un rol major în realizarea acestui succes. Cum spuneam, este o bază solidă, am realizat foarte mult și nu a fost ușor Cred că raportorul a făcut o treabă excelentă și eu și cred că și alții putem să ne exprimăm satisfacția pentru activitatea care s-a făcut și pentru rezultatul final. Vă mulțumesc foarte mult, doamne președinte. Mulțumesc, doamne președinte, doamna Bilbao. Mulțumesc, doamne președinte. Mai întâi, uh, nu pot să fac nici altceva decât să-i mulțumesc raportorului pentru abordarea sa foarte calmă față de negocieri și de asemenea și Comisiei vreau să-i mulțumesc pentru că a făcut un efort considerabil să-și uh, apere poziția în fața unor probleme puse de unele state membre în Consiliu. Cred că, odată cu acest proiect, vom putea să întărim puterile și competențele EMSA și cred că este un mod în care putem să ne adaptăm la evoluțiile eh, viitorului și mm, vom putea să facem față mai bine unor potențiale catastrofe. EMSA este importantă din punct de vedere al luptei împotriva pirateriei și de asemenea în ce privește combaterea poluării, dacă includem platformele de petrol și gaz, platformele offshore. Mă bucur să văd, că propunerea, să văd această propunere pe care o vom discuta, pentru că grupul nostru consideră că este esențial să folosim toate abordările juridice posibile pentru a evita acest tip de poluare în viitor. În ce privește uh, cooperarea în domeniul instruirii, aceasta este pe bază voluntară în statele membre în viitor însă va trebui să colaborăm la pregătirea marinarilor și sperând că în viitor vom avea o instituție europeană prestigioasă, o instituție de educație, care să îmbunătățească nu doar pregătirea profesională, ci și să lupte împotriva poluării și nu doar în Europa, ci în întreaga lume. Dacă sperăm că va fi fezabil așa ceva în viitor și noi ne-am aștepta ca în domeniul acesta al trainingului, al pregătirii profesionale, să avem o cooperare mai bună între statele membre. Mai există un alt aspect în negocieri pe care am vrea să ne concentrăm și anume propunerea Consiliului ca dacă s-ar ajunge la un acord privind uh, pachetul uh, global, ei ar fi dispuși, uh, încălzirea globală, ei ar fi dispuși să introducă aceste prevederi. Mie nu mi se pare potrivit să se condiționalizeze includerea acestor amendamente și compromisuri privind uh, egalitatea de gen. Nu mi se pare normal ca includerea acestora să fie supusă unor astfel de condiții. În timpul negocierilor n-am uh, observat să apară nicio altă chestiune mai degrabă decât aceasta a concentrării pe egalitatea de gen. Și cred că acum trebuie să facem ceva pentru a forța companiile europene ca într-un anumit termen limită să aibă o, un echilibru de gen foarte bun, un anumit număr de bărbați și de femei. Asta este o critică pe care aș vrea să o exprim. Există un amendament la un articol uh, care spune că statele membre și Comisia vor face un efort vor face un efort să obțină un uh, echilibru de gen în uh, Consiliul de Administrație. Însă, dacă vrem să fim consecvenți cu politicile pe care le susținem în Europa și pe care le susține Parlamentul, Comisia și Consiliul, trebuie să mergem mai departe decât atât. Oricum, în general, privesc aceste chestiuni în mod favorabil. Cred că în multe feluri uh, am uh, evoluat mai bine și am ajuns mai departe decât uh, am fi sperat și sigur trebuie să înțelegem că în viitor trebuie să continuăm să întărim competențele EMSA. Președintele, mulțumesc, domnul Taylor. Mulțumesc. Fleckenstein. Um... Că tot mulțumim tuturor. În primul rând aș vrea să-i mulțumesc domnului Fleckenstein pentru un raport constructiv și în special pentru că susține entuziasmul nostru pentru rolul de supraveghere al EMSA asupra instalațiilor uh, offshore de petrol și gaz. Mă bucur realmente foarte tare că există această prevedere, pentru că ea uh, va aduce la contribuții foarte pozitive în viitor. Sigur, sunt 100% de partea propunerii privind echilibrul de gen, am avut norocul să merg la sediul EMSA de la Lisabona pentru una dintre științelor lor și n-am putut să nu observ, poate sunt eu foarte sensibil la acest lucru, dar imediat am văzut că nu erau prea multe femei care au luat cuvântul. Și asta întotdeauna mi se pare că este o oportunitate pierdută. Cred că există două genuri și trebuie să avem un echilibru mai bun în tot ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Și odată ce am spus asta, o să-i mulțumesc din nou domnului Fleckenstein. Președintele, mulțumesc. Domnule Zile, doriți să confirmați că, sunt, uh, că e vorba de două genuri? Da, mulțumesc, domnule președinte. În numele domnului Peter van der Len, doresc și eu să-i mulțumesc domnului Fleckenstein pentru efortul făcut în ce privește atât uh, competențele și capacitățile EMSA, acestea fiind întărite, și în ce privește chestiunea luptei împotriva pirateriei și de asemenea în ce privește platformele de foraj marin și spațiul maritim. Aceste chestiuni sunt foarte importante și îi mulțumesc domnului Frankenstein. Președintele, mulțumesc. Nu cred că domnul Tusan este aici, deci nu mai am alți vorbitori pe listă. Sau poate mai vrea cineva să spună ceva. Domnul Alcadraui. Niciodată nu ratați o oportunitate de a vorbi, nu așa? Da, mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului meu aș vrea să-i mulțumesc raportorului. A negociat uh, ca raportor pentru întregul Parlament, dar sigur că susținem eforturile pe care le-a făcut și compromisul pe care l-am obținut. Grupul meu ar vrea să vadă o evoluție către o zonă maritimă europeană unică, care să se extindă asupra întregii Uniuni Europene, ci credem că acest raport merge în direcția unui rol mai coordonat uh, din acest punct de vedere și din punct de vedere al luptei împotriva pirateriei. Chestiunea esențială, evident, este nevoia de a rezolva problema poluării cauzate de platformele petroliere. În viitor va trebui să ducem lucrurile și mai departe și să avem și un rol preventiv și să preluăm din ce în ce mai mult dintre, din sarcinile pe care acum le îndeplinesc autoritățile naționale. Deci tre- mergem în direcția cea bună. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, spune președintele, doamna Ieger, din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, în numele Comisiei și în special în numele domnului Karamitsos pe care îl uh, înlocuiesc astăzi. Astăzi aș vrea să-mi exprim uh, satisfacția față de acest uh, acord timpuriu și vreau în cea de-a doua lectură și vreau să-i mulțumesc domnului Frankenstein și coraportorilor săi pentru atitudinea flexibilă și pentru susținerea Comisiei în ideea obținerii unui rezultat foarte bun. Textul final este un compromis foarte echilibrat, așa cum s-a spus și mai înainte, Comisia, ca de obicei, împreună cu Parlamentul European, ar fi vrut un rezultat mai ambițios, însă acordul la care s-a ajuns a urmat uh, uh, în esență propunerile Comisiei. EMSA va putea să ofere asistență statelor membre și Comisiei. Vor fi noi uh, sarcini cheie. EMSA va continua să stabilească spațiul fără maritim de transport european fără bariere, va continua să lupte împotriva pirateriei și de asemenea va juca un rol în calificarea, în pregătirea marinarilor europeni. De asemenea, vom uh, asista în reacțiile lor uh, de luptă față de poluarea din, uh, de pe platformele offshore și ne pare rău că n-am reușit să convingem Consiliul să extindă activitățile de prevedere, de prevenire, mă scuzați, a acestor uh, acțiuni de poluare, însă uh, a fost de acord, pe altă parte, să privim această chestiune în contextul raportului de progres. Și împreună cu colegii noștri de la DGNR să vedem ce putem face în legătură cu siguranța instalațiilor offshore. Sigur că uh, nu e uh, în mandatul meu, dar susținem toate formulele legate de echilibrul de gen și mulțumim pentru toate cuvintele frumoase în legătură cu contribuția Comisiei la acest compromis și suntem nerăbdători să continuăm să colaborăm cu noastră pe acest subiect și pe acest dosar. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Domnule Fleckenstein, mai aveți ceva de adăugat? Vreau doar să mulțumesc uh, pentru buna cooperare pe care am avut-o. Președintele, mulțumesc. Atunci vom scrie Consiliului și să le spunem că suntem de acord, eu să ne răspundă și așa mai departe. Știți procedura. Mulțumesc foarte mult, domnule Fleckenstein. Următorul punct pe ordinea de zi este audierea privind uh, uh, mecanismul conectarea Europei între noi și ITRE, audiere comună cu ITRE, uh, pe, în sala 3C050, în cealaltă clădire, la 10 și jumătate. Dacă ajunge toată lumea la oră fixă ar fi foarte bine și sigur v-am fi foarte recunoscător dacă am fi mai mult de trei participanți la această audiere. Dar, cum spuneam, la ora 10.30 și vreau să vă reamintesc că la ora 3 ne întoarcem aici, și îl vom avea pe domnul Iar Jembovski, care veni, va veni și ne va vorbi despre uh, blocurile funcționale de spațiu aerian. Eh, eh, digamos, de incentivar la presencia de los diputados. Da, un, uh, aș vrea, domnule președinte, să încurajez uh, colegii spunând că domnul Riche și eu însumi, eu însumi vom discuta despre anexele și dezvoltarea proiectului. Deci, dacă nu sunteți prezenți, nu vi se vor lua în considerare proiectele. Cei care sunt prezenți vor avea, li se vor lua în considerare proiectele. Președintele, mulțumesc foarte mult, e foarte clar. Deci, 10.30 ne vedem mai târziu. Toți.